Bună ziua! Se reia ședința plenară și, după cum știți, primul punct pe ordinea de zi este votul în regim de urgență privind propunerea de regulament a Consiliului numărul 1234 din 2007 și anume Organizarea Comună a Pieței Agricole în ceea ce privește produsele lactate și anumite produse specifice. Rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku. Regulamentul se referă la organizarea comună a piețelor unice. Doamna De Castro, vă rog. Domnule De Castro, vă rog să mă scuzați, spune președintele. Îmi pare foarte rău, domnule De Castro. Proszę przedstawić opinię Komisji Rybołówstwa, V-aș cere să vorbiți în numele Comisiei de Pescuit și de asemenea în numele Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală. Pan de Castro. Domnule de Castro, vă rog. Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, siamo qui... Domnule președinte, Doamnă comisar, stimați colegi, încă o dată discutăm despre criza sectorului produselor lactate. Este o criză profundă, ceea ce ne îngrijorează în permanență, iar agricultorii europeni își manifestă preocupările în legătură cu viitorul lor. Parlamentul a adoptat o rezoluție cu propunerile noastre și am adoptat de asemenea și propunerea Comisiei pentru a prelungi perioada de intervenție pentru lapte praf și unt. Am uh, adăugat de asemenea o cerere pentru stocuri private pentru brânză. De asemenea, noi am crezut că măsurile nu erau suficiente, iar acum trebuie să hotărâm dacă de urgență trebuie să prelungim articolul 186 din Organizația Comună a Pieței, și anume posibilitatea ca, în caz de criză, Comisia să hotărească să introducă măsuri de urgență fără să treacă prin procedura normală, adică cea parlamentară. Aseară, Comisia de Agricultură a avut o ședință extraordinară pentru a discuta despre acest uh, subiect în prezența doamnei comisar fischer böll Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc în numele Comisiei să-i mulțumesc doamnei comisar pentru faptul că a venit aici la Parlamentul European la sfârșitul Consiliului de Agricultură care tocmai a avut loc la Luxemburg. Din partea dumneavoastră este un gest important care arată cât de mult ne prețuiți. Aseară dezbaterea a fost aprinsă la Agri, s-au făcut foarte multe critici din partea colegilor și am subliniat mai ales faptul că, din păcate, Comisia Europeană a reacționat cu întârziere fără să prevadă gravitatea crizei. De asemenea, s-a spus că articolul 186 împiedica Parlamentul să se exprime pe deplin. De asemenea, S-a spus că din partea Comisiei Europene ar trebui alocate fonduri mult mai importante pentru a împiedica această criză. Sunt niște îngrijorări legitime, după cum vă dați seama. Totuși, domnule președinte, trebuie să vă spun că Comisia Europeană a făcut multe progrese, a avut în vedere voința și opiniile Parlamentului. S-a vorbit despre faptul că trebuie să utilizăm cele 280 de milioane de euro, iar în cadrul bugetului 2010 vom discuta despre acest lucru. De asemenea, s-a spus că există măsuri pentru stocarea privată de brânză și uh, plafonul ajutoarelor de minimis crește de la 7 la 15.000 de euro, așa cum am cerut-o noi în rezoluția din septembrie. Știm însă că toate acestea nu sunt suficiente și de aceea cred, domnule președinte, că astăzi ar trebui să votăm pentru procedura de urgență. Agricultorii europeni au nevoie de o soluție imediată, a trecut deja prea mult timp, deci de aceea trebuie să ne asumăm responsabilitatea și să accelerăm ritmul pentru a face față acestei crize. Dragi colegi, să dăm dovadă de responsabilitate, prin urmare, deoarece cu tratatul de la Lisabona vom avea codecizie în domeniul agricol și va trebui să dăm dovadă de tărie. Vă mulțumesc, spune președintele. Doamnelor și domnilor, este un vot privind cererea în procedură de urgență. Prin urmare, timpul de vorbire este limitat doar la 3 minute. Dorește cineva să ia cuvântul? Cineva pentru sau împotrivă? Vă rog să luați cuvântul. Aveți cuvântul. Pan jest, pan jest za czy przeciw? Are you Sunteți pentru sau împotrivă? Sunt împotrivă. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, noi suntem împotriva procedurii de urgență, nu pentru că nu suntem de părere că nu trebuie să luăm măsuri de urgență, ci pentru că suntem de părere că Comisia nu este cea care ia măsurile potrivite. Credem că Comisia, comisia nu este în poziția de a rezolva acum uh, această problemă. Comisia nu este o parte din soluția problemei, ci ea este problema. De aceea, ar trebui să punem problema așa. Într-un fel, Comisia a înrăutățit situația pentru că uh, din, da, din cauza cotelor, apoi nu a reacționat nicicum. Timp de patru săptămâni s-a spus că nimic, uh, că nu există de fapt nicio problemă, uh, piața se va, situația de pe piață se va rezolva de la sine, iar acum trebuie să susținem Comisia pentru a lua măsuri. Nu cred că aceasta este calea potrivită Comisia nici măcar ieri nu a putut să ne spună pentru ce vor fi aloca, alocate fonduri suplimentare. Vorbește de restructurare. Nici nu ne-a spus Comisia că dorește să consolideze organizațiile de producători. Nu, dorește să uh, dea bani pentru restituirile la export nici nu dorește să ofere soluții în, caz, în lupta cu supermarketurile. Deci, o grămadă de probleme și de aceea am o serie de îndoieli că în acest moment Comisia este în poziția de a rezolva această, uh, aceste probleme. Noi, practic, am scrie un cec în alb pentru că nu știm măsurile concrete. Apoi mai există un motiv uh, foarte uh, important pentru mine. Noi, ca Parlament, am luptat pentru a primi mai multe uh, drepturi, mai ales în ceea ce privește sectorul agricol. Și primul lucru pe care îl facem înainte de adoptarea tratatului de la Lisabona este să renunțăm la aceste drepturi. Mi se pare ceva cel puțin neobișnuit. Trebuie să ne uh, asumăm și să luptăm pentru drepturile noastre și să luăm inițiativă noi ca Parlament, pentru că noi suntem cei care trebuie să ducem dezbaterile aici. Purtăm și responsabilitatea și noi asumăm, dar nu putem să renunțăm la ea. Noi, în calitate de eurodeputați, vrem să-i ajutăm pe uh, fermierii care produc lapte. Mulțumesc, spune președintele. o intervenție din partea domnului Des. Vă rog. Da? Do you want to... Doriți să luați poziție pentru? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, această cerere în regim de uh, urgență, evident, nu uh, îndeplinește toate criteriile, după cum spunea și uh, colegul meu. Însă dacă nu am uh, aproba această cerere acum, ar fi și asta o greșeală pentru că fermierii așteaptă de la noi să luăm măsuri. De aceea eu uh, mă pronunț în favoarea acestei cereri în regim de urgență. Noi mai, vom mai avea timp pe parcurs să îmbunătățim această solicitare Există posibilități așadar de a depune amendamente pentru a uh, da timp lim- a, a da acest mandat comisiei numai pentru un timp limitat, cum ar fi 2 ani. De aceea eu aș uh, susține această uh, cerere în regim de urgență. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru această intervenție. Doamnelor și domnilor, am avut o intervenție pentru această cerere, una împotriva acestei cereri. Avem un timp limitat de 3 minute, acum vor, vom vota. Nu s-a propus un vot cu apel nominal, de aceea vom vota în mod normal. Cine este pentru această cerere? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumim. Cine se Abține? Mulțumesc, este, cererea este adoptată cu o majoritate confortabilă. Vă mulțumesc. Așadar, cererea în uh, regim de urgență uh, este uh, adoptată. Mâine este termenul pentru amendamente. Vom vota joi. În această seară are loc dezbaterea. Așadar, diseară are loc uh, dezbaterea și până mâine la ora 10 este termenul pentru amendamente. Următorul punct de pe ordinea de zi, declarația ale Consiliului și ale Comisiei cu privire la schimbările climatice în țările în curs de dezvoltare în contextul conferinței ONU privind schimbările climatice de la Copenhaga. Aș dori să-i dau cuvântul domnului ministru al mediului,